Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, můžeme zahájit. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să încep la uh, reuniune. Dați-mi voie să încep reuniunea de astăzi a Comisiei ITRE. Vreau să urez bun venit tuturor. Întâi de toate, Vreau să prezint scuzele doamnei Sartori, care m-a rugat să fac eu prezentarea introductivă a reuniunii de astăzi, lucru care nu face decât să mă onoreze. Astăzi, prin urmare, o să avem o reuniune cu adevărat internațională, fiindcă va fi condusă în cehă. Dat fiindcă este una dintre ultimele sau chiar ultima reuniune din mandatul actual este și o ocazie specială. Avem în primul rând adoptarea ordinii de zi. Ați primit cu toții ordinea de zi. Dacă nu există comentarii sau observații din partea dumneavoastră, Acum trecem la comunicările președintelui. Aici sunt câteva comunicări de ordin tehnic. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că ordinea de zi e puțin modificată și anume sesiunea de mâine de după amiază a fost anulată, deci mâine 18 martie nu o să avem reuniune, Apoi, există noi reguli de vot care au intrat în vigoare pe 10 februarie și care sunt, uh, se aplică reuniunii de astăzi și de mâine dimineața, adică votul de mâine se va desfășura conform noilor norme. Toate voturile finale și de rezoluție vor fi toate voturi cu apel nominal și electronice. Cam atât în ceea ce privește noile reguli de vot. Și, încă o notificare, la finele reuniunii de astăzi, vă rog să nu vă lăsați nimic în sală, fiindcă după noi mai urmează o reuniune o reuniune de grup ALDE, așa că vă rog să nu vă lăsați nimic, uh, niciun fel de document pentru mâine aici. Și ultima comunicare, mâine, la ora 10, deci chiar înainte de vot, vom avea vom face o fotografie de grup a comisiei noastre, astfel încât să avem dovada prezenței noastre aici. Este deci o fotografie de grup și Dacă se dorește, sigur puteți face și fotografii individual, mi se spune. Dar domnul Quadras mi-a spus că uh, trebuie să veniți pregătiți pentru sesiunea aceasta de fotografie, care lucru care sigur se înțelege de la sine pentru doamne, dar poate domnii nu s-ar fi gândit la asta, așa că mâine să veniți pregătiți și cu zâmbetul pe față. Următorul punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal a întâlnirii de pe 22-23 ianuarie și a celei de pe 12-13 februarie. V-am distribuit procesele verbale alături de celelalte documente și dacă nu există comentarii sau observații, considerăm aceste procese verbale aprobate. Și vor fi publicate ca atare. Acestea au fost observațiile de ordin tehnic și acum putem trece la punctul 4, care este primul punct concret de pe ordinea de zi. E vorba de amendamentele la directiva privind siguranța nucleară. Avem 215 amendamente deocamdată, amendamente de compromis, fiind formulate pe șapte puncte. Avem o oră pentru dezbaterea acestui subiect. Așa că o să încep prin a-i da cuvântul doamnei Iordan în calitate de raportor, după care să discutăm amendamentele. A fost mult de lucru pe ele, având în vedere numărul mare, așa că haideți să începem prin a da direct cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, avem 215 amendamente care acoperă o gamă largă de aspecte din document. De la început dați-mi voie să vă spun că am lucrat foarte bine cu raportorii din umbră și acum avem șapte amendamente de compromis. Sper că toată lumea se va regăsi în unul sau altul dintre aceste amendamente. Sigur că există și aspecte care s-au pierdut, dar până la urmă așa se întâmplă când vrei să ai amendamente de compromis. Per ansamblu însă aș spune că am ajuns la un bun echilibru legat de actualizarea acestei directive privind siguranța nucleară. Compromisul A se referă la definiția conceptului reasonably achievable, pe care l-am modificat în reasonably practical. Este o sintagmă folosită în mod normal pentru aspecte ce țin de siguranța nucleară. Aș zice eu, deci, că am reușit să formulăm mai bine textul aici. Apoi avem compromisul 2, care se referă la transparență. Aici am adăugat dispoziții referitoare la informarea la timp și comunicarea uh, rapidă către public. De asemenea, am inclus aici o solicitare și anume ca informațiile către public să includă toate aspectele relevante și că publicul să fie inclus în studiul de impact. Am menționat aici Convenția de la Arhaus, care a fost ratificată de Uniunea Europeană, nu de Euratom, dar Convenția Arhaus este oricum importantă pentru acest subiect. Și apoi avem compromisurile 3 și 4 privind obiectivele referitoare la siguranță și aici aș zice că am reușit să clarificăm textul. E vorba de aspecte de ordin tehnic aici. Compromisul 5 are legătură cu revizuirea periodică a siguranței pentru titularii de licențe, care este deja solicitată ca atare în directiva în vigoare în prezent. Tot ce am făcut a fost să adăugăm aici că măsurile cerute de Autoritatea Națională de Reglementare trebuie să fie implementate înainte de extinderea licenței. Și apoi compromisul 6, referitoare la planurile de urgență, care trebuie să fie pregătite și actualizate în mod normal, în mod regulat. Aici sunt definite pentru perioade de cel puțin 8 ani și apoi compromisul unde am avut mai mari probleme în ceea ce privește revizuirea în industrie. Există două tipuri în primul timp, în primul rând, pentru revizuirea cadrului legislativ a autorităților de reglementare și apoi revizuirile punctuale. Aici n-am reușit să ajungem la un acord comun, așa că am avut două amendamente de compromis, 7A și 7B. 7A la care participă ALDE, Verzii, Socialiștii ALDE și celelalte grupuri la 7B. Textul este distribuit între cele două amendamente. Important este să convenim cu toții că rolul Comisiei Europene trebuie să fie uh, unul mai extins și am convenit că acest rol extins al Comisiei poate fi definit în cadrul ANSREC, adică grupul autorităților de reglementare europene pentru siguranța nucleară. În compromisul 7A, Comisia Europeană capătă un rol mai puternic, mai extins, în sensul că ANSEC nu poate uh, Deci, în acest caz, spunem că Comisia este instituția care trebuie să stabilească acest subiect, pe când la 7b nu se prevede un astfel de rol pentru Comisia Europeană. O să propun și trei amendamente orale, aș vrea să știți. În amendamentele de compromis, am revizuit uh, considerentele și, în cazul a trei dintre ele, cred că trebuie să clarificăm rolul ANSREC, așa că aș vrea ca la considerente să adaug în mod oral ceva referitor la rolul acestei entități. Am schimbat și modificarea temeiului juridic am cerut un aviz din partea Comisiei Jurii și pe 20 martie probabil acest aviz va fi adoptat, deci nu înainte de votul nostru. Și aș vrea să vă rog, dragi colegi, să respectăm cadrul juridic în vigoare în prezent în Uniunea Europeană, chiar dacă nu toată lumea este de acord cu el, însă conform tratatului privind funcționarea și a tratatului privind Euratom, este foarte clar că temeiul juridic pentru acest document este Euratom. Sunt și eu de acord că trebuie, acolo unde este posibil, să intensificăm rolul Parlamentului de această dată. Și ultimul anunț în ceea ce privește munca pe această directivă. Votul în plenară nu va avea loc în aprilie 2, ci în aprilie 1. Deci vom vota această propunere pe 3 aprilie. Vreau să mulțumesc secretariatului și vreau să le mulțumesc colegilor pentru deschidere, pentru cooperare, pentru discuțiile pe care le-am avut și acum aștept să aud comentariile dumneavoastră referitoare la aceste amendamente de compromis. Mulțumim, doamne Jordan. Și Acum o să începem discuția propriu-zisă pe amendamente și o să dau cuvântul raportorilor din umbră, dat fiind că ei au participat la aceste discuții complexe pe un număr mare de amendamente. Doamna Corea de Campos are cuvântul. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți președinte astăzi primul rând vreau să mulțumesc uh, colegei Iordan pentru cooperarea de care a dat dovadă, pentru treaba foarte bună pe care a desfășurat-o, pentru modul în care am dezbătut uh, la ședințe și pentru modul echilibrat uh, care, la care vom ajunge până la urmă în ceea ce este această propunere de directivă a Consiliului. Această revizuire a directivei este necesară. Este prima mare inițiativă de după Fukushima. Învățămintele pe care le-am tras uh, de pe urma acestei tragedii trebuie să se oglindească în legislație nouă, în practici noi, care să aibă ca scop uh, îmbunătățirea securității nucleare, nucleare a instituțiilor nucleare din Europa. Directiva propusă nu este atât de ambițioasă precum ar putea să fie, dar trebuie recunoscut faptul că reprezintă un pas înainte în acest domeniu, într-un domeniu în care nu este lesne deloc să se înregistreze progres. Energia nucleară este un domeniu unde interesele naționale ale statelor membre se bat uh, uh, cap în cap cu atitudini mai progresiste și și pentru anumite strictețe în ceea ce privește siguranța nucleară și, bineînțeles, uh, aceste ciocniri se manifestă și la nivelul Parlamentului European. Astfel, negocierile încheiate în ultima săptămână, săptămâna, trecut, săptămâna trecută, în care suntem de acord, suntem de acord cu suntem de acord cu cele opt amendamente de compromis, care după noi sunt compromis, sunt uh, echilibrate, iar grupul socialiștilor și democraților a încercat să consolideze pe cât se poate de mult uh, chestiunile uh, legate de siguranță din propunerea comisiei în ceea ce privește Uh, consolidând uh, independența autorităților de reglementare națională. Uh, acesta este un proces de revizuire interpares, care este, după părerea noastră, un instrument extrem de important pentru a depăși această situație mai tulbure a divers, divergentelor interese naționale pentru a ține cont de interesul comun suntem de acord și cu un rol sporit al Comisiei în calitate de coordonator al agențiilor de reglementare naționale. Suntem de acord și cu recomandarea de a schimba temeiul juridic, juridic uh, al acestui regulament de la tratatul Euratom la articolele 191 și 192 ale tratatului de la, de la Lisabona, ceea ce ar face din Parlamentul European colegiuitor și s-ar pune mai mult accent pe viitor pe protecția sănătății și mediului înconjurător în ceea ce privește energia nucleară. Dar, așa cum a spus și doamna raportor, și, și cum a spus doamna raportor, uh, acceptăm faptul că atâta timp cât uh, Uh, cât nu va exista un alt aviz, să se considere tratatul de care se ține cont Euratom. Tratatul Euratom. Este, încă o dată, vă spun încă o dată că acest document este foarte important și uh, după noi uh, acest raport trebuie să fie aprobat. Nu vedem niciun motiv pentru care să nu se, să nu se întâmple acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Campos. Nu sunt prezenți toți raportorii din umbră la această ședință. Astfel încât uh, o să iau eu însumi cuvântul, uh, fiindcă am aici o funcție dublă, vreau să-mi alătur uh, colegilor care au felicitat-o pe doamna raportor. Acest subiect este unul complex, marcat de multe păreri divergente. din partea colegilor, din partea statelor membre care au păreri diferite în ceea ce privește instalațiile nucleare și securitatea nucleară. Nu a fost deloc ușor să ajungem la un compromis. El este de înțeles faptul că după accidentul de la Fukushima au avut loc multe dezbateri încinsă privind securitatea nucleară. Și nu e ușor uh, să manifesti părerea privind directiva actuală. Iată de ce vreau să felicit încă o dată pe doamna Iordan pentru activitatea derulată. Domnia s-a încercat să găsească o soluție chiar Uh, în ciuda părerilor divergente, deci este o mare realizare faptul că a reușit să ajungă la amendamente de compromis. În numele grupului meu politic vreau să vă spun că este extrem de important să menținem și să consolidăm independența autorităților naționale de reglementare, pentru ca supravegherea la nivel național să-și să fie independentă și să se desfășoare în mod profesionist. Acest lucru este extrem de important. fiindcă independența autorităților de reglementare naționale reprezintă un subiect extrem de important pentru grupul meu, ECR. În ceea ce privește primele șase amendamente, sunt de acord cu doamna raportor. După părerea mea, nu sunt probleme aici sau controverse. Dar nu mai suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește chestiunea evaluării interpares. Nu credem că Comisia Europeană ar trebui să, să aibă un rol de arbitru, dacă îmi permiteți să numesc astfel rol Comisiei Europene. independența autorităților de reglementare naționale este cel mai important lucru, iar avizele lor sunt cele care ar trebui să aibă cea mai mare însemnătate și care ar trebui să fie folosite. Pentru noi, cel mai important lucru îl reprezintă comunicarea în cadrul rețelei. Iată de ce am înaintat un al doilea amendament în care ne-am exprimat această părere. Iată de ce avem 7A și 7B. Ambele amendamente vor fi prezentate la vot uh, independent, uh, individual, mâine. Acest este... Aici, aici nu am reușit să fim pe aceeași lungime de undă, cum spuneam, și iată de, de acest motiv am hotărât să înaintăm două amendamente separate. Mulțumesc uh, doamnei raportor încă o dată. Mulțumesc foarte mult pentru răbdarea de care ați dat dovadă și pentru capacitatea dumneavoastră de a găsi un punct comun al părerilor noastre. Sper că mâine vom reuși să ajungem la o uh, soluție care să mulțumesc pe toată lumea pentru Parlamentul European. Mulțumesc! Uh, Iată, aceasta este părerea mea ca raportor din umbră. Acum uh, nu mai văd în sală niciun alt raportor din umbră, deci uh, cred că putem uh, merge mai departe și deschide dezbaterea în sală. Doamna Groste, tare cuvântul. Mulțumesc. Da, acest subiect este important și delicat, într-adevăr, și eu doresc să mă alătur felicitărilor exprimate pentru doamna raportor, fiindcă nu a fost uh, deloc o treabă simplă să ajungi la armonizarea unor poziții divergente pe marginea unor subiecte cruciale în cadrul acestei revizuiri. Bun. În ceea ce privește temeiul juridic, acest subiect uh, este recurent, uh, a revenit în toate rapoartele privind energia nucleară de când sunt eu membra Parlamentului European, iar eu una cred că ar trebui neapărat să păstrăm temelul juridic Euratom, uh, ar fi extrem de riscant să redeschidem această dezbatere, iar un, Ace- acest lucru ar, ar naște un proces foarte complicat, o conferință interguvernamentală, regula unanimității. Nu cred că trebuie să abordăm acest subiect în cadrul revizuirii directivei. În al doilea rând, în ceea ce privește transparența, evident că suntem cu toții de acord. Uh, că e nevoie de transparență, iar aici doresc să salut propunerile care doresc să, o îmbunătățească, să îmbunătățească transparența față de cetățeni, de cetățeni pentru a răspunde îngrijorărilor, pentru a le reda încrederea într-o energie nucleară care este esențială pentru independența energetică, pentru producția electrică, pentru, pentru, uh, pentru înlăturarea polorii din economia noastră și e drept că până acum energia nucleară a suferit de pe urma unei reputații proaste din cauza proastei comunicări și din cauza opacității puterilor publice și a industriei în Europa. E clar că e nevoie să facă progrese în ceea ce privește transparența. În al treilea rând, distribuirea competențelor între Comisia Europeană și autoritățile naționale. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte un unul dintre învățămintele pe care le-am tras uh, de la Fukushima este faptul că autoritățile de reglementare nu avea suficiente competențe în ceea ce privește exploatații pentru a impune norme de securitate nucleară și pentru a exercita un control eficient. Iată de ce sunt de acord cu amendamentele care doresc să consolideze independența autorităților uh, de reglementare națională. Este indispensabil ca aceste autorități să aibă mijloacele necesare juridice, financiare, eh, care să le garanteze independența față de celelalte autorități publice și față de diversele grupuri de interes. Iată de ce mă îngrijorează unele amendamente și eh, inclusiv compromisul 7A, care o slăbire, chiar la o înlăturare a răspunderii autorităților naționale în, în câștigul uh, Comisiei Europene. În martie 2013, mi-amintesc că am votat rezoluția privind evaluar, evaluările de risc și asiguranței centralelor nucleare europene. Am întocmit atunci un bilanț al uh, testelor de rezistență desfășurate de grupul de autorități reglementare europene în ceea ce privește siguranța nucleară. Și Ehm, mi se pare nimerit să armonizăm acum această abordare în domeniul siguranței nucleare la nivel european, majorând uh, normele, punând accentul pe accelerarea schimbului de experiențe, pe folosirea mecanismelor de revizuire. Dar, pentru asta, avem nevoie să implicăm mai mult ENSREG și să folosim să, cunoștințele științifice suplimentare, așa cum propun mai multe amendamente. Deci, la 7A mi se pare că Comisia Europeană primește prea multe competențe, mm, sunt mai degrabă de acord cu 7B, care implică mai mult grupul de, uh, de autorități reglementare europene la nivelul securității europene. Am vorbit despre garantarea unei independențe reale și, bun, nu o să mai revin asupra acestui subiect, autoritățile naționale trebuie să uh, să fie în miezul acestui dispozitiv, iar amendamentele care au ca scop uh, lărgirea mecanismului de valoare interpares reprezintă un pas înainte implicând uh, ENSREG. Este foarte important să se implice uh, autoritățile în statele membre în ceea ce privește uh, Uh, tematica siguranței nucleare ambițioase pentru a monitoriza lucrurile în mod eficient și pentru a menține, uh, subliniez acest lucru, independența autorității de securitate na- uh, nucleară națională. Iată, iată care este contribuția mea cu privire la revizuirea acestei directive. Vă mulțumesc. Děkuji. Dále se přihlásil do diskuze pan... Vă mulțumesc. Și domnul Vidal Quadra cerut să intervină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe raportor, care întotdeauna a lucrat excelent și în mod special și cu această ocazie, mai ales pentru că a trebuit să lucreze foarte repede ținând cont de faptul că ne apropiem de sfârșitul perioadei legislative. Deci, a trebuit să accelerăm puțin uh, acest uh, dosar. Acum discutăm amendamentele asupra cărora am convenit și care urmează să fie votate mâine. În mod evident, trebuie să votăm acest raport mâine, nu trebuie să lăsăm viitorul Parlament să se ocupe în continuare de acest uh, dosar. Eu aș dori să-mi exprim sprijinul pentru amendamentele care acordă un rol important autorităților de reglementare naționale, pentru că acestea sunt instituțiile care dispun de cunoștințele tehnice a sectoarelor respective în uh, propriile țări. Și aceste autorități trebuie să continue să-și aducă o contribuție crucială la îmbunătățirea securității în acest sector important. Este deosebit de important ca autoritatea de reglementare să fie independentă și să dispună de nivelul adecvat de expertiză în acest domeniu. Mă refer la acest lucru pentru că în unele state membre, șefii acestor autorități sunt numiți după criterii politice și nu ținând seama de competența uh, și experiența lor uh, profesională. Este mare păcat pentru că din uh, autoritatea, la Autoritatea Națională de Supraveghere, cred că ar trebui să fie angajați să fie angajat un colectiv de uh, oameni care cunosc foarte bine domeniul respectiv toți cei angajați acolo, de la vârf până la simpli angajați, trebuie să aibă experiență practică și de detaliu a acestui domeniu. Tocmai de aceea am, prom- am propus acest amendament prin care atragem atenția că există, din păcate, unele state membre în care guvernele sau parlamentele numesc uh, persoane la conducerea acestor autorități naționale, plecând de la apartenența persoanelor respective la un partid și nu bazându-se pe experiența lor profesională. Foarte importantă este și opinia publică și tot ceea ce putem face pentru a consolida uh, patronajul uh, european în acest domeniu este un lucru pozitiv pentru că astfel consolidăm încrederea opiniei publice în uh, acest uh, sector și uh, con- combate argumentele folosite întotdeauna de eurosceptici. Acestea fiind spuse, tratatul de la Euratom trebuie să recunoaștem că este foarte clar. Mixul energetic ține de competența statelor membre și, în mod special, uh, energia nucleară reprezintă un factor important în politica energetică a statelor membre, un lucru care trebuie să fie uh, respectat pe deplin. Și cred că m-am exprimat suficient de clar din acest punct de vedere. Oricum, cred că suntem pregătiți astfel încât mâine să obținem un rezultat foarte bun. Și cred că doamna Iordan va putea dormi foarte liniștită la noapte, pentru că a pregătit uh, foarte bine acest raport. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Hibner. Vă mulțumesc foarte mult. Accidentul de la Fukushima ne-a făcut să înțelegem mai bine că siguranța trebuie să devină o prioritate în Europa. Tocmai de aceea a apărut această inițiativă de revizuire a directivei și colega noastră a redactat acest proiect de raport. Trebuie să recunoaștem că în acest raport a fost inclusă cele mai importante puncte și noi ne-am uh, dorit o monitorizare care să permită o verificare completă a tuturor uh, centralelor nucleare din Europa. Am susținut uh, de asemenea că avem nevoie de inspecții complete și regulate care să asigure buna funcționare a tuturor instalațiilor nucleare. În plus, ne-am exprimat speranța ca agențiile de supraveghere din statele membre să uh, dispună de toate elementele necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de supraveghere. Dar, prin unele amendamente, de fapt, subminăm tocmai aceste autorități, sugerând că nu ar trebui să nu ar trebui ca aceste autorități să fie independente. Nu, to- tocmai aceste autorități ar trebui să dispună de toate prerogativele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile care le-au fost trasate. Nu ar trebui să punem sub semnul întrebării credibilitatea lor. Și cele spuse de Fran, de, de unii colegi, sunt foarte importante. Într-adevăr, pe viitor vom avea nevoie de un set de criterii armonizate care să definească un plafon de securitate minimă pentru o centrală nucleară. Sper că vom putea adopta uh, unele dispoziții care uh, să facă posibilă stabilirea acestui uh, grad minim de securitate. Cred că, de asemenea, a venit momentul ca a venit momentul să recunoaștem că energia nucleară face parte din mixul energetic ar trebui să explicăm mai bine cetățenilor europeni uh, parametrii de securitate a acestor uh, centrale și care sunt uh, beneficiile energiei nucleare care urmează să asigure siguranța furnizării cu energie electrică pentru Europa. Mulțumesc, are cuvântul domnul Brăjina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu celor care au mulțumit doamnei Jordan pentru munca sa. Acest subiect a fost unul și este unul foarte complicat pentru că Poate cu excepția verzilor, pe acest subiect nu există o diviziune politică, ci există o div- diviziune între statele membre care produc care apelează la energia nucleară și state membre care se împotrivesc acestei forme de energie. Eu sunt de acord cu toate măsurile care vor consolida independența și prerogativele autorităților de supraveghere. Sunt de acord de asemenea cu sporirea transparenței și cu, dacă este posibil, de ce nu, cu o transparență absolută. Dar în momentul în care se ajunge la intervenția Comisiei Europene, nu pot fi de acord cu o influență din partea Comisiei asupra autorităților de supraveghere și sunt de acord mai degrabă cu amendamentul de compromis 7b. Colega noastră a muncit extraordinar și compromisul pe care a reușit să-l obțină este unul minunat pentru că vedem foarte bine că toate că toate, toate părțile consideră că acest compromis nu este suficient de ambițios, ceea ce ne arată că cu toții sunt de acord cu el. Și cred că va fi foarte bine dacă vom reuși să adoptăm acest raport mâine. Mulțumesc. Domnul Pașca are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să-i mulțumesc și eu, doamna raportor, doamna Jordan, care a avut o contribuție foarte importantă în redactarea acestui raport. Eu cred că ar trebui să păstrăm temeiul juridic și anume tratatul Euratom și pe viitor, și de asemenea consider că poziția autorităților naționale de supraveghere trebuie să fie una cât mai independentă. Și atâta vreme cât există un sistem internațional care funcționează bine și atâta timp cât autoritățile naționale de supraveghere dispun de prerogative suficiente și nu sunt supuse influenței spațiului politic, atunci nu vom avea nevoie de uh, o intervenție din partea Comisiei Europene. Cred că ar trebui să respectăm normele internaționale care urmează să, nu doar în Uniunea Europeană, ci pe, pe plan global. Mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei de vorbitori. Aș dori de să dau cuvântul Comisiei Europene Alături de noi este domnul Gariba. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri. În primul rând, în urma celor auzite astăzi, vedem foarte bine că acest dosar se bucură de un sprijin transpartinic în Parlamentul European, un lucru care bucură Comisia Europeană. Aș dori și eu să laud munca raportorului care a reușit să împace opinii destul de divergente și a redus numărul de amendamente de la 315 la 7 sau 8. Totul depinde de cum citim lista amendamentelor de compromis. Aș dori să subliniez de asemenea că momentul deciziei pe care urmează să o luați este unul deosebit de important. După cum au spus mai mulți uh, vorbitori, acest proiect legislativ uh, reprezintă o parte importantă a răspunsului Uniunii Europene la situația relevată de, după accidentul de la Fukushima. Deci este foarte important ca actualul Parlament European să adopte un aviz pe marginea acestui uh, proiect legislativ, astfel încât el să poată fi adoptat și să intre în vigoare cât mai repede posibil. Și este vorba de o realizare la care a contribuit în principal raportoarea, însă în strânsă colaborare cu toți raportorii din umbră, care și ei au dat dovadă de o atitudine foarte constructivă. Și în plus, din punctul de vedere al amendamentelor, le-am analizat în mod preliminar pe toate și, în general, Comisia este de acord cu toate amendamentele în totalitate sau parțial. Desigur, nu vă va surprinde faptul că atunci când vine vorba de alege între amendamentul 7A și 7B, noi am preferat mai degrabă amendamentul 7A. A mai existat un punct recurent în uh, discuțiile purtate în această comisie și anume temeiul juridic uh, pentru această propunere. Înțeleg foarte bine opinia Parlamentului European exprimată în legătură cu păstrarea tratatului Euratom, însă în legătură cu această propunere legislativă aș dori să vă aduc aminte de două lucruri. În primul rând, în anul 2002, Curtea Europeană de Justiție a susținut articolul 31 și articolele următoare din tratatul Euratom și, în al doilea rând, fiind vorba de o revizuire a, direct, a unei directive în vigoare care se bazează pe un articol din tratatul Euratom, am încercat sau Comisia Europeană a încercat să respecte acest lucru. Raportorul s-a referit deja pe larg la toate aceste amendamente. Eu aș dori să spun că pe noi ne mulțumește în mod special faptul că conceptul cheie care stă la baza revizuirii acestei directive și anume independența autorităților de supraveghere prin transparență, printr-un nivel sporit de securitate al uh, instalațiilor nucleare, se bucură de sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum aș dori să dau cuvântul raportoarei pentru a rezuma discuțiile. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am să tocmai am observat că există interpretare în limba slovenă, deci dacă îmi permiteți o să continui în uh, slovena. Îmi cer scuze că nu am observat înainte acest lucru. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Voi începe cu problema temeiului, temeiului juridic. Eu îmi doresc ca temeiul juridic să nu ducă la amânarea încheierii acestui dosar până în uh, următoarea perioadă legislativă. Accidentul de la Fukushima a avut loc la începutul mandatului nostru și cred că suntem datori în fața cetățenilor europeni să răspundem la toate aceste întrebări. Mie mi se pare că prin uh, punerea sub semnul întrebării a temeiului juridic se încearcă de fapt amânarea uh, unei decizii. Nu discutăm aici de adoptarea unei noi directive, ci de revizuirea unei directive deja în vigoare care avea ca temei, ca temei juridic tratatul Euratom. Mă bucură faptul că există o unanimitate de păreri când vine vorba de importanța transparenței și că se acordă o prioritate securității. În primul rând, trebuie să garantăm securitatea acestor instalații și pentru acest lucru trebuie să asigurăm uh, resursele financiare și de personal necesare. S-a făcut referință la independența autorităților naționale de, uh, de supraveghere. Și din punctul meu de vedere, amendamentul de compromis 7A permite această independență. Noua formulare garantează independența autorităților naționale. Singura diferență este următoarea. Comisia Europeană beneficiază de anumite prerogative Um, vis-a-vis -vis de această rețea europeană autorităților naționale. Este vorba de o procedură care a existat în trecut și care a fost urmată, de exemplu, și în momentul în care au fost efectuate testele de rezistență. Deci, mi se pare a fi o idee bună de a, de a nu reduce uh, uh, misiunile de evaluare doar la nivelul statelor membre rețeaua europeană ar trebui să se reunească și să decidă cum urmează să fie puse în aplicare aceste, aceste misiuni de supraveghere. Indiferent dacă vom adopta amendamentul de compromis 7A sau 7B, uh, oricare dintre acestea vor îmbunătăți această directivă și aș dori să mulțumesc tuturor pentru colaborarea foarte bună, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor uh, celorlalți care au contribuit la redactarea acestui raport, colegilor și secretariatului. Comisia Europeană a dat dovadă de înțelegere față de noi pentru că a răspuns la toate întrebările pe care le-am adresat. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim. O să încheiem acest punct. Acesta este, de altfel, și finele unei discuții, unor discuții îndelungi între raportori și raportorii din umbră. Le mulțumesc tuturor pentru observații. Cum a spus domnul Vidal Quadras, timpul ne presează și tot ce ne-am dorit a fost, tot ce vrem este să terminăm totul de pe ordinea de zi. Mâine vom vota pe acest raport după orele 10. După fotografie. Deci o să ne facem prima dată fotografia de grup, după care trecem la vot. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu domnul Dominic Ristori, noul director general al DG Ener de la Comisia Europeană. Domnul Ristori, vă rog să veniți alături de noi. ještě jednou vítám Bine ați venit! Domnule Ristori, bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Este o onoare să o avem astăzi aici, alături de noi, pentru a face un schimb de opinii cu privire la toate aceste aspecte referitoare la energie. După cum știm, energia este subiectul central al discuțiilor care vor avea loc în, în viitor, mai ales în comisia noastră. Este un subiect extrem de important în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene și, după cum am auzit în discuția care tocmai s-a încheiat, nu este un subiect deloc uh, ușor, pentru că statele membre au abordări diferite în funcție de tradiție și de trecutul lor și de aceea activitatea dumneavoastră în calitate de director general nu va fi una ușoară. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi și acum așteptăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere. Așa că vă dau cuvântul, domnule Ristori, pentru a începe discuția, pentru a face prezentarea introductivă și apoi întrebări din partea colegilor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezent astăzi aici, care coincide, de fapt, cu un aspect de actualitate, așa cum ați spus și dumneavoastră, în urma căruia energia se regăsește din nou în centrul atenției lumii politice. Lucrul acesta este valabil în Europa, dar este la fel de valabil și dintr-o perspectivă geopolitică la nivel internațional. Și aș dori pe durata intervenției mele să subliniez două aspecte. În primul rând, ce se schimbă și încă foarte repede în context mondial, internațional, dat fiind că Europa nu este o insulă izolată energetic. Toate aceste schimbări trebuie anticipate și integrate. În al doilea rând, de la, pornind de la această idee, aș vrea să subliniez nevoia unei politici europene pentru energie bazată pe un echilibru corect între competitivitate și durabilitate. Să vedem în primul rând ce se schimbă la nivel internațional și care ne afectează pe noi. În primul rând, diversificarea surselor, evoluția energiilor regenerabile, care se întâmplă nu doar în Europa, ci și în Asia sau America de Sud, dar și evoluția situației în ceea ce privește gazele și petrolul, combustibilii ne- obținuți neconvențional în Statele Unite, lucru care are impact destul de mare asupra prețurilor și competitivității. Apoi, presiunea la nivelul cererii. Din punctul meu de vedere, acesta este doar începutul, având în vedere efectul triplu al demografiei, pentru că ne confruntăm cu o intensificare nemai văzută la nivelul demografiei. Există o creștere de un miliard de locuitori de, ai planetei în ultimii 100 de ani. Avem în prezent 7 miliarde și în curând 8. Apoi, urbanizarea, un fenomen în creștere, populația mondială, în trecut locuia în mare parte în zonele rurale. Acum lucrurile s-au inversat și asta nu face decât să crească consumul de energie. Și, în al treilea rând, dezvoltarea extrem de rapidă a unei clase medii extrem de numeroase în următoarei 20 de ani s-ar putea să ajungem la 2-3 miliarde persoane care vor, um, se vor alătura acestei clase medii, și, în special în China, în Asia, dar și pe continentul uh, Americii de Sud și în Africa. Toate aceste lucruri vor avea un impact important asupra prețurilor, prețuri care vor rămâne ridicate pentru energie. Și un ultim aspect, care nu este deloc neutru și care rezultă în urma acestei analize, mă refer aici la creșterea concurenței la nivel geopolitic între diferitele puteri economice pentru accesul la resurse energetice. Toate acestea în uh, același timp cu globalizarea accelerată a piețelor. Aveam în trecut o piață globală a petrolului și acum același lucru se întâmplă și pentru gazele naturale sub efectul dublu al gazelor neconvenționale și a gazelor naturale lichefiate. În Europa, având în vedere toate aceste lucruri, noi care avem foarte puține resurse pe plan local, evident că avem nevoie de o politică echilibrată din perspectiva competitivității, durabilității și securității energetice. Cu o serie de axe și o să menționez 6-7 dintre ele. În primul rând, trebuie să urmărim o decarbonizare echilibrată și aici nu toate veștile sunt proaste. În prezent, în Europa, există 50% din electricitate deci nu în 2020 și în 2030, ci acum, în 2014, 50% din energie este obținută din surse care nu produc uh, dioxid de carbon. Mă refer la energie regenerabilă, energie nucleară, Acestea combinate reprezintă 50% din energie, fără emisii de CO2. Suntem, din acest punct de vedere, pionieri la nivel mondial și Comisia a propus pentru cadrul până în 2030, 40% reducere a CO2-ului pentru 2030. Mă bucur de altfel că și Parlamentul European a votat în aceeași direcție și constat că în număr mare, multe state membre sprijină acest obiectiv, chiar dacă mai rămân câteva chestiuni cu Polonia și câteva țări din Est, acestea fiind cauzate de structurile economice din țările respective. Trebuie să dezvoltăm tehnologiile carbonului curat, pentru că cărbunii vor continua să existe și să fie folosiți în Europa, 80% pentru generarea de electricitate în Polonia și 40% în Germania, dar și în economiile emergente. Cărbunele eh, continuă să domine, prin urmare e în interesul nostru să nu rămânem în urmă cu dezvoltarea acestei tehnologii la nivel european și la nivelul celor două direcții. Avem nevoie și de dezvoltarea de energii regenerabile și asta este și intenția pe care o avem cu obiectivul european de reducere de, cu 20%. Dar trebuie să avem o abordare din perspectiva pieței, adică să eliminăm treptat subvențiile nejustificate atunci când uh, o tehnologie devine viabilă din punct de vedere comercial. Aspect foarte important și avem nevoie de un mix energetic echilibrat și diversificat, dat fiindcă există puține resurse indigene și, evident, nu e bine să pariem totuși, totul pe o singură carte. Și apoi avem nevoie de o aprofundare a pieței interne, construind în primul rând un o rețea unificată nu e normal să existe state membre care continue să fie 100% dependente de un stat terț. Țările Baltice depinzând, adică 100% de energia din, din zona Rusiei și este important să existe și interconectări acolo unde este foarte necesar și aici mă refer în special la peninsula iberică, unde interconectările, mai ales uh, dincolo de Pirinei cu Franța, trebuie să devină o realitate care să se bucure de sprijin. Și la finele săptămânii trecute am discutat cu responsabilii celor două rețele, spaniole și franceze, tocmai despre acest subiect. Avem nevoie de asemenea de o abordare regională consolidată. De ce? Pentru că interconectările acestea, dezvoltarea de infrastructuri, de rețele, sunt subiecte care se bucură de mare interes din partea noastră, dar nu o să se concretizeze totul peste noapte sau într-un an. De aceea, întâi trebuie să construim acolo unde deja există astfel de interconectări și cooperare consolidată între uh, autorități, autoritățile de reglementare și operatori. Și mă refer în special la placa continentală, rețeaua Polul Nord din Nord și sigur trebuie să acordăm importanță și părții de sud-est și sud-vest din Europa. Activitatea trebuie să se concentreze la nivelul elementelor prioritare pentru operatori și autorități lucru care ne va permite să gestionăm și să ajungem la o bună integrare a energiilor regenerabile. Vom avea o parte centralizată și una descentralizată a producției și vom avea și mecanisme de capacitate la nivel regional. În al treilea rând, ce ne mai interesează este cererea și eficiența energetică. În Europa, avem unul dintre cadrele juridice cele mai avansate din lume. Lucru care trebuie să fie exploatat cum se cuvine. Asta nu se întâmplă deocamdată. Dar lucrurile nu sunt chiar așa de tranșante. Există multe zone gri, să spunem, considerabile. Există companii, există industrii mari consumatoare de energie avem rezultate foarte bune, mai ales în cercetare, dar suntem departe de a exploata potențialul existent în trei sectoare. Cel al construcțiilor, 40% din consumul de energie, cu două priorități din punctul meu de vedere, izolarea clădirilor și încălzirea. În al doilea rând, transportul, cu cel puțin două priorități majore, îmbunătățirea funcționării motoarelor cu combustie pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2, utilizând cele mai avansate materiale pentru construirea de autovehicule și, după părerea mea, tehnologic vorbind, putem trece de la 6 litri la 100 pentru ce avem în momentul de față pentru o mașină nouă pusă pe piață, foarte repede la 4 litri. Și mă refer aici la flota clasică și o um, îndreptare către mașinile electrice în zonele urbane. Și apoi, al treilea domeniu este tot ceea ce include echipamente electrice și cu ecodesign avem mijloacele de care e nevoie pentru a genera echipamente care să fie în avangardă și respecte cele mai bune standarde. În al patrulea rând, există nevoia unei atenții sporite pentru prețuri și costuri. Tocmai am publicat o analiză extrem de grăitoare în domeniu, cu o diferență imensă între prețurile în gros și cele în detalii instituțiile europene, Comisia, Parlamentul, guvernele și actorii economici trebuie să um, tragă concluziile care se cuvin de aici. Și un alt aspect relevant este nevoia de a utiliza mai bine și de a acționa în inovare, cercetare și noile tehnologii. Sectorul energiei nu investește suficient în acest domeniu. Este foarte clar că nu vom putea asigura nivelul de competitivitate adecvat dacă întârziem în ceea ce privește brevetele, utilizarea materialelor celor și tehnologiilor celor mai avansate și a standardelor cele mai avansate. Un exemplu la finele săptămânii am analizat situația noastră în ceea ce privește brevetele pentru aceste contoare inteligente. Uh, smart metering. Uh, aici am putea facilita distribuirea pe scară largă, lucru care ar putea să permită consumatorilor să uh, controleze lucrurile și Eh, suntem cam în urmă, în urma Statelor Unite și în urma Asiei în ceea ce privește brevetele în acest domeniu al contoarelor inteligente și trebuie să facem eforturi pentru a ajunge din urmă concurența și pentru a ne regăsi în fața lor, de fapt. Și de asemenea trebuie să utilizăm fondurile comunitare cu sprijinul Parlamentului vreau să vă reamintesc că vom avea 6 miliarde de euro în strategia 2020 pentru cercetare și inovare, 3 miliarde pentru fondurile structurale, 5,8 miliarde pentru conectarea Europei. E foarte important ca toate acele fonduri să fie folosite de noi și să existe un minim de atenție sau un maxim de atenție acordat, așa cum se spune în discuția anterioară, toate aspectelor care țin de siguranță și securitate, în special pentru energia nucleară. Și mă bucur de sprijinul pe care um, îl primim din partea parlamentelor pentru inițiativele noastre în domeniu, căci Europa trebuie să rămână un arhitect în domeniu. Uh, nu putem avea low cost pentru energia nucleară. Standardele trebuie să fie maxime și lucrul trebuie să se facă în strânsă colaborare cu parteneri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, domnului director general. Mulțumim pentru prezentarea generală a situației actuale în domeniul energetic, în domeniul energiei în Uniunea Europeană. Acesta este doar începutul. Încă ne mai așteaptă niște decizii și momente foarte importante, așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentarea introductivă. Există mai mulți colegi care doresc să intervină. Începem cu doamna Grostet. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general, fiindcă ne-ați uh, zugrăvit uh, un tablou extrem de interesant și complet uh, privind situația politicii energetice europene. Ne dăm seama, dat fiind ce se întâmplă în Ucraina și Crimea, ne dăm seama cât de importantă este independența energetică a Uniunii Europene și că trebuie să facem mare efort în acest sens. Sunt sigură că următorul mandat al Parlamentului European uh, va va trebui să pună mare accent pe politica energetică și să stea la baza tuturor uh, acțiunilor noastre, fiindcă va însemna foarte mult în domeniul cercetării și inovării și în domeniul politicii industriale. Iar acest lucru este extrem de important. Vă mulțumesc foarte mult deci pentru tabloul pe care ni l-ați zugrăvit, care pune accentul pe toate problemele. Aș dori să uh, vorbesc despre prețuri, prețul energiei, costul energiei, care adesea este mai ridicat în Uniunea Europeană decât în, în alte mari zone economice. Am văzut că prețul uh, energiei a scăzut foarte mult în SUA odată cu revoluția produsă de gazele de șist. Prețurile crescute afectează competitivitatea industriei europene, ne dăm seama de acest lucru și orice ar spune unii sau alții, riscul uh, delocalizării uh, carbonului este un risc real, iar aici trebuie să acționăm urgent, fiindcă politica energetică merge mână în mână cu politica industrială și cu economia Uniunii Europene. Uh, avem nevoie, deci, de o viziune globală a politicii energetice europene care să meargă mână în mână cu uh, politica climatică, dar nu numai, și cu politica industrială. Și eu am uh, reproșat faptul că Comisia Europene faptul că vorbește prea mult despre politica energetică uh, prin intermediul politicii de mediu, da, este foarte importantă, într-adevăr, dar uh, dar se trece cu vederea politica industrială. Trebuie să menține producția la nivel european, acest lucru este foarte important și costul energiei nu trebuie să fie un obstacol. Avem un nou proiect de, de linii directoare uh, privind uh, asistența de stat pentru 2014-2020 în domeniul energetic s-a, deschis o consultare mm, publică de la sfârșitul lunii decembrie și mă bucur foarte mult faptul că Comisia Europeană dorește să promoveze un sistem de finanțare a uh, energiilor nepoluante în, bazate mai mult pe, pe piețe, fiindcă avem uh, tehnologii care sunt deja bine puse la punct și care nu trebuie să mai beneficieze de subvenții publice, iar costurile sunt suportate de, uh, de consumatori și companii, dar uh, criteriile de derogare pentru sectoarele electrointensive au fost uh, Uh, făcute și mai stricte, ceea ce mă îngrijorează și uh, s-a redus numărul de sectoare eligibile și plafonul pentru derogări. Mă îngrijorează acest lucru fiindcă noile linii de uh, orientative, orientative vor, nu va face decât să sporească costul energiei înăsprirea acestor criterii, deci s-ar putea să crească riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon pentru multe sectoare și aș dori să știu, domnule director general, cum puteți justifica cum justificați astfel de o astfel de măsură? Sunt de acord cu deciziile care au fost luate în cadrul clima-energie, dar trebuie să avem în continuare o abordare realistă, pragmatică și mă uimește faptul că se dorește fixarea unui regim unic pentru industrii foarte diferite fără să se țină cont de posibilitățile tehnice și economice sectoriale. Vă dau un exemplu. Există sectoare, cum ar fi sectorul siderurgic. Siderurgia a suferit foarte mult în Uniunea Europeană și uh, trebuie, trebuie trebuie menținută la nivel european, fiindcă este o industrie de proximitate și trebuie să o, o crotim, fiindcă este la baza politicii industriale. Cum putem să avem o politică industrială la nivel european fără siderurgie? Aici, în momentul în care vorbim cu uh, reprezentanții industriilor manufacturiere, se consideră că uh, marja reducerilor uh, pentru 2015, în contextul în care Comisia dorește o comisie de cel puțin 80%, ni se spune că nu putem să facem o reducere decât de maxim 15%. Bine, poate s-ar putea face mai mult, un pic mai mult, dar uh, dar haideți să nu mai uh, creștem artificial prețul energiei, fiindcă ne dăm seama că ne confruntăm cu un risc foarte mare la adresa industriei pentru unele, uh, unele industrii. Deci, domnule director, cum vedeți dumneavoastră legătura între nevoia de menține competitivitatea uh, unor sectoare industriale care consumă foarte multă energie și n-au ce face, nu se poate altfel, și cum să uh, Uh, se împace acest lucru cu nevoia de a avea această adevărată politică de independență energetică. Vă mulțumesc! odpoví hned ať ristory ať, ať to uh, nezapomene. Jo. Vă dau imediat cuvântul să răspundeți. Uh, vă mulțumesc, doamnă Grostet, pentru comentarii. Sunt de acord cu importanța pe care o va reprezenta în următorul mandat al Parlamentului European uh, dimensiunea energetică. Sunt de acord cu ce s-a spus cu privire la legătura necesară între politica industrială și politica energetică. Avem nevoie de o bază industrială în Europa și uh, observ că acest lucru este împărtășit de toate statele membre uh, mă uimește faptul că în momentul în care am delegații în capitale, observ că acest subiect figurează în vârful uh, intereselor, ceea ce este un lucru nou, fiindcă nu s-a întâmplat întotdeauna la fel. Ceea ce ne face să ne dăjduim că lucrurile se vor și materializa în acest sens. În ceea ce privește costurile, analiza noastră a arătat uh, diferența între prețurile la îngroș și prețurile în detai, uh, care acesta din urmă uh, că sunt, uh, sunt majorate de unele componente care depășesc dimensiunea energetică și iată, pentru acest lucru trebuie să găsim o soluție împreună cu guvernele vizate. Înțeleg ce spuneți privind liniile de orientare în ceea ce privește asistența de stat pentru energie și în domeniul energiei și mediului înconjurător. Trebuie să uh, ne asigurăm că există o compatibilitate o mai bună între diversele departamente, între ceea ce se face în domeniul concurenței, politicii concurenței, bineînțeles respectând uh, competențele în acest sens și acțiunile întreprinse la nivelul politicii energetice, industriale și de mediu înconjurător. Dați-mi voie să vă spun aici că se transmit mesaje de la DG Energie către DG Concurență, fiindcă există o datorie din partea noastră de a explica unele lucruri. La concurență avem uh, experți, dar aceștia nu sunt neapărat experți în domeniul energetic, deci este important să, să limpezim uh, unele aspecte. mai ales în ceea ce privește criteriile de derogare pentru industriile energofage. A existat o consultare publică, se derulează o dezbatere înflăcărată, așa cum se întâmplă întotdeauna între directele generale vizate ale Comisiei și între DG Concurență și și actorii industriali și guvernamentali. Mm, vom lua în curând o hotărâre în acest domeniu, dar este foarte important ca această decizie să țină cont de toate elementele pe care le-ați ridicat dumneavoastră. Și mi se pare că la ora actuală lucrurile sunt înțelese mai bine chiar decât acum două luni. datorită dosarelor care au ajuns până la DG Concurență și datorită dezbatelor și dialogurilor pe care le-am avut și, eh, și, pe, și pe care le avem în continuu. Nu trece săptămână fără să avem o discuție privind toate aceste puncte cu DG Concurență. Uh, deci sper că, în afară de faptul că acum există o, o anumită deschidere privind acest subiect, eh, inclusiv din partea comisarului de resort, domnul Almunia, sper că deciziile, deciziile ne vor permite să să integrăm această nevoie eh, și anume că lista nu va fi restrictivă, ci va acoperi eh, la nivelul sectoarelor cât mai multe sectoare Ați vorbit despre, despre siderurgie, despre metale, oțel, chimie, ciment, toate aceste sectoare sunt foarte importante care și trebuie să rămână în Europa, dar fiindcă reprezintă o temelie a industriei europene și un element extrem de important la nivelul competitivității europene. Iar la ora actuală, chiar în momentul în care se propune un nou obiectiv de 20% din PIB uh, pentru industrie, chiar dacă s-a S-a pierdut, s-au pierdut foarte mult. Uh, procentul acum 15-20 uh, de ani era de 30% din, din PNB, mă scuzați, da, a scăzut acest procent, dar este important să avem o politică globală care să includă toate aceste elemente și vom vedea care vor fi rezultatele. Însă cred că putem uh, să fim mai încrezători astăzi decât uh, ieri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Corea de Campos. Mulțumesc, mulțumesc domnule director general, dragi prieteni, vă felicit pentru numirea în funcție și eh, sunt sigur că veți face o treabă foarte bună în mandatul dumneavoastră, dat fiind activitatea dumneavoastră anterioară pe care o cunoaștem foarte bine. Deci, eh, sunt sigur că vom avea un DG Energie care uh, să reprezinte una dintre direcțiile cele mai active ale Comisiei. Ne îngrijează pe toți uh, problema prețului energiei, mai ales uh, prețul uh, industriei care care bine beneficiază de care, care nu este deloc competitiv. Dacă ne comparăm cu SUA sau cu India și China. Așa cum bine ați spus, prețul energiei reprezintă o problemă pentru consumatori. Există și problema diferenței între prețul la gros și în detai și mai este o problemă a rețelelor inteligente ale consumatorilor care se constată acum, fiindcă ne-am pus mare nădejde în aceste rețele inteligente și, din păcate, lucrurile nu sunt atât de ușoare. E greu ca să, transport, să transformăm consumatorii în uh, bun manager a energiei proprii. Deci, atât acestea, acestea sunt probleme care există. Sunt, uh, de acord cu abordarea privind uh, cooperarea sporită privind interconectarea, uh, suntem de acord cu cu faptul că interconectarea a avut un succes minor eh, de la Consiliul de la Barcelona privind infrastructura. Am, eh, am observat că obiectivul de 10% nu a fost eh, atins. Și iată, din ce în ce mai multe țări discută, se arată nemulțumită de ce se întâmplă. Cunoașteți foarte bine inițiativa celor 11 state membre, printre care și Portugalia, de a avea un obiectiv obligatoriu mai eh, ambițios. Și foarte bine că Parlamentul European a votat eh, un obiectiv de 30% în ceea ce privește interconectarea Am vrea să, să știm ce părere are Comisia în privind aceste propuneri. Cu toții cunoaștem propunerea oficială a Comisiei. 40% eficiență energetică, această faimoasă transpunere a, a schimbarea eficacității în eficiență. Uh, există și acest obiectiv mai vag de 27% la nivelul fiecărui stat membru și chiar 40% de uh, obiectiv de eficacitate e un obiectiv comparabil cu situația de acum 25 de ani. Deci este un obiectiv de 40% mai mult față de rezultatele de acum 25 de ani. Ceea ce poate fi considerat uh, ambițios. Uh, ne bucurăm foarte mult că, că vă bizuiți pe elementele din uh, Orizontul 2020, 5,3% pentru interconectare, 3 miliarde pentru fondurile regionale și așa mai departe. Toate bune și frumoase, dar lucrurile rămân cam vagi. Am vrea să știm cu toții care este poziția Comisiei, a direcției dumneavoastră generale, în ceea ce privește obiectivele de 30%, obiectul de 30% privind interconectarea. Aici ne, ne confruntăm cu mari probleme în ceea ce privește interconectarea, dar dacă nu le rezolvăm, nu o să avem niciodată o piață energetică interregională. Îmi pare rău că am vorbit atât de mult. Mulțumesc foarte mult. dăm acum cuvântul număr de trei colegi, după care o să dăm înapoi cuvântul domnului director pentru a răspunde. Domnul Prodi. Întâi de toate, felicitările mele pentru numirea dumneavoastră în funcția de director general și pentru faptul că subiectul acesta este unul esențial în politicile noastre europene. Aș vrea să văd dacă este uh, posibil să avem o extindere a politicii energetice europene care să fie abordată la fel ca alte subiecte, astfel încât să avem ocazia ca împreună cu energia să ne asigurăm că avansează și alte sectoare. Să vă dau de exemplu cazul biomasei și a rezidurilor agricole forestiere și de asemenea vreau să vorbesc și de biomasa care se poate cultiva pe terenurile contaminate pentru recuperarea acestor terenuri. Toate acestea ar putea să fie foarte importante dacă le uh, tratăm cu piroliza pentru a obține hidrogen. Știți că fiecare tonă de biomasă uscată poate să genereze 1000 de metri cub de hidrogen. Prin urmare, dacă intenția noastră este să dezvoltăm celulele de combustibil, am putea evita uh, aceste arderi care reprezintă principala problemă pentru poluarea atmosferică deci asta combustie. Trebuie să ne gândim, prin urmare, cum să ne adaptăm la schimbările climatice, adaptând utilizarea energiei. Este nevoie de o întreținere a terenurilor foarte atentă și nu avem cum face acest lucru dacă nu exploatăm energia așa cum trebuie. Prin urmare, mă gândesc la posibilitatea aceasta de a evita combustia. Un alt exemplu care revine în mod sistematic este cel referitor la câmpurile petroliere offshore. Rezultă că aici există posibilitatea de a absorbi o parte importantă a energiei uraganelor. Se vorbește chiar de până la o treime din această energie și, evident, asta ar putea să fie o soluție pentru uh, situațiile foarte sensibile în care se produc astfel de uragane și Mă gândesc, deci, la dezvoltarea câmpurilor eoliene offshore din perspectiva efectului acestor uragane. Eu cred că aceasta ar putea să fie o importantă idee care să ajute la creșterea independenței energetice a Europei și la ajutarea și altor sectoare. Și în încheiere aș vrea să subliniez un aspect pe care l-am mai menționat de multe ori de altfel, și anume că e important să existe o rețea electrică de înaltă tensiune, continuă, extrem de eficientă E nevoie de așa ceva dacă dorem ca energiile regenerabile să fie exploatate în mod optim. Și apoi, cărbunii reprezintă o sursă neregenerabilă, dar ar putea fi tratate cu piroliza și atunci am evitat combustia carbonului, cum am mai zis. Toate aceste aspecte pot să fie extrem de importante dacă vrem să ne gândim uh, să răspundem nevoilor de energie pe de o parte și pe de altă parte să garantăm o îmbunătățire a protecției mediului în general. Děkuji, dále se přihlásil pan Vidal. Mulțumesc foarte mult. Domnul Vidal Coadras să cuvântul. <coughs> Merci, président. Euh, je vais tout d'abord aussi vous féliciter. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vă felicit, domnule director, pentru numirea în funcție. Um, activitatea dumneavoastră anterioară era o garanție a faptului că veți ocupa până la urmă acest post. Deci ați, ați ajuns acolo unde trebuie. Ah, când speranțele sunt mari, există și o anumită presiune, dar noi suntem siguri că dumneavoastră nu veți avea probleme. Din uh, intervenția dumneavoastră am văzut că ați zugrăvit un uh, tablou complet al politicii energetice într-o perioadă scurtă. Deci aveți o, <laughs> într-un timp foarte scurt, deci capacitatea de sinteză este extraordinară. Uh, și deja tonul, tonul e diferit, ne dăm seama, fiindcă dumneavoastră ați vorbit fără ocolișuri despre competitivitate, despre echilibrarea competitivității, despre armonizarea acesteia cu durabilitatea. Ați vorbit despre deci, eliminarea subvențiilor de stat cât mai rapid cu putință în ceea ce privește unele tehnologii care sunt deja bine rădăcinate, care au ajuns la maturitate. Ați spus în egală măsură că prețul, prețul energiei în Europa uh, nu este deloc competitiv și aici avem o problemă care trebuie soluționată. Și ne-ați reamintit faptul că mixul energetic trebuie să fie diversificat, echilibrat, fără prejudecăți dogmatice uh, pentru sau împotriva unei surse de energie. Toate bune și frumoase. Ne bucură ne bucură să auzim asta pe mulți dintre noi. Dar eu unul aș dori să vă adresez uh, două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește eficacitatea și regenerabilele, obiectivele aferente acestora. De ce se insistă în continuare asupra unor obiective constrângătoare pentru energiile uh, renovabile și obiectivele sunt numai uh, cu rol indicativ în ceea ce privește eficac- eficacitatea. Este o problemă conceptuală pe care ați uh, moștenit-o dumneavoastră, bineînțeles, dar ar trebui o dată pentru totdeauna să spunem lucrurilor pe nume. Să spunem că eficacitatea trebuie să fie pe picior de egalitate din punct de vedere strategic cu energiile regenerabile. A doua întrebare, în ceea ce privește resursele financiare. Ne-ați, tot ce ne-a spus, ceea ce este adevărat, e vorba despre interconectare, despre noile tehnologii, despre îmbunătățirea standardelor, tehnologiile curate a cărbunelui, electromobilitatea. Domnul Prodi ne, vorbea despre hidrogen. Despre faptul că în următorii ani va trebui să ne renoim instalațiile de producție energetic, de energie, toate acestea necesită foarte mulți bani. sute de milioane. Sute de mii de milioane. Ei bine, cum o să rezolvăm noi această problemă? Unde să găsim noi atâția bani? Atâtea investiții? Bani de care avem nevoie, bineînțeles, pentru a face față tuturor problemelor pe care le-ați menționat dumneavoastră. Děkuji. ales se do diskuze přihlásí. Mulțumesc foarte mult. Doamna Carvalho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Ristori, alături de noi și felicitări pentru numirea nouă. Aș dori să vă întreb în legătură cu lansarea și punerea în aplicare a programului Orizont 2020, mai ales în domeniul energetic. Parlamentul European a alergit ambiția și domeniul de aplicare și de asemenea bugetul pe partea energetică. Deci este vorba de o decizie unanimă prin care am pus un accent deosebit pe prima fază de finanțare. Eu și colegii mei am susținut mai ales uh, soluțiile inteligente energetice pentru Europa și faptul că acestea au fost uh, incluse în orizontul 2020 este un lucru bun pentru că activitățile demarate deja pot fi continuate și de asemenea am pus un accent deosebit pe dimensiunea industrială a energiei. Considerăm că unele tehnologii sunt atât de mature încât a venit momentul să fie folosite la o, pe o scară industrială. Considerăm de asemenea că dezvoltarea și cercetarea în domeniul energetic sunt uh, cruciale pentru a asigura competitivitatea Siguranța resurselor, furnizării de resurse energetice și performanța de mediu. Deci avem nevoie de mai multe tehnologii care să fie curate, pentru că doar așa vom ajunge la o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon și în același timp nu vom pune în pericol sectorul economic și industrial din, din Europa. Și aș dori să știu care considerați că vor fi relațiile cu celelalte direcții generale, care sunt cele implicate în, punerea, în uh, transformarea în realitate a programului Orizont 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Marcinchievici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit, felicit și eu pentru numirea dumneavoastră în calitatea de director general. Eu provin din Polonia, o țară din estul Europei. Și trebuie să recunosc că acest mandat, a, mandat uh, parlamentar a început foarte bine cu Uh, raportul Vidal Quadras despre situația din uh, Ucraina în momentul în care uh, robinetul gazelor fusese oprit, lucru care a afectat foarte mult mai ales state din estul și sud-estul Europei. Am adoptat un regulament care a fost adoptat cu sprijinul politic din partea tuturor grupurilor politice și acum, în anul 2014, situația din Ucraina redevine actuală și observăm că ne confruntăm cu probleme și în comunitatea energetică europeană. Europa este foarte diferită între nordul, sudul Europei, vestul, estul Europei. Există diferențe din punctul de vedere al dezvoltării sectorului industrial, de exemplu, și din punctul de vedere al instalațiilor de producere a energiei electrice, instalații care au fost construite pe parcursul a, mul- a multe decenii. Cred că obiectivele legate de, de protejarea mediului înconjurător mai ambiționate nu reprezintă o soluție, nu reprezintă soluția cea mai adecvată la problemele cu care ne confruntăm. Perspectiva de mediu mi se pare că a avut o, o greutate prea, prea mare și ne-am, do- ne-am dorit ca direcția dumneavoastră să fie mai mult implicată pentru că obiectivele de mediu stabilite nu au ținut deloc cont de necesitățile industriale. Toată lumea s-a referit la sectoare, sectoare industriale energofage, dar acestea nu consumă doar energie, ci și creează și păstrează locuri de muncă. Deci, haideți să ne stabilim obiective ambițioase pe care putem să le și atingem. Cred că este clar că avem nevoie de o abordare comună când vine vorba de energia. Și aș dori să vă pun o întrebare, dacă îmi permiteți, în legătură cu întâlnirea Consiliului care urmează să aibă loc uh, această săptămână. Sunt uh, uh, convins că la acest Consiliu European urmează să se, discute, să se discute și uh, aspecte energetice. Uh, și aș dori să vă întreb dacă considerați că este posibil să ne schimbăm perspectiva vis-a-vis -vis de uh, aceste obiective de mediu și să obținem și o independență față de domnul Putin. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor în această dispoatere este doamna Hibnar. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că mă bucură faptul că ocupați acest uh, post și aș dori să vă felicit, pentru că acum cred că politicile energetice în Europa vor avea un viitor foarte bun. Fără energie, fără un adevărat mix energetic și dacă nu vom deveni independenți de un furnizor dintr-o, dintr-o țară terță, nu vom reuși să asigurăm viitorul industriei europene. Deja asistăm la, la fenomenul părăsirii Europei în acest sector industrial. Deci tot ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte, foarte frumos, dar realitatea este puțin mai uh, complexă. Dumneavoastră v-ați referit la inovare. Uh, și anume faptul că măsuri, noile măsuri de captare de, cap- de captare și depozitare a carbonului ar fi inacceptabile, energia nucleară este este inacceptabilă. Biomasa, de, de asemenea, este inacceptabilă pentru că afectează producția agricolă și apoi cărbunele nu este, nu este acceptabil și atunci unde mai doriți să fim, uh, să acționăm energiile regenerabile? sunt uh, foarte costisitoare și ar fi chiar și mai costisitoare dacă nu ar fi subvenționate. Deci mă întreb unde, care este direcția spre care dorim să mergem, unde dorim să ajungem. Ați spus că din punctul de vedere al inovării și al uh, brevetelor am rămas în urmă față de Statele Unite ale Americii și China și că procesul de inovare durează prea mult, dar mă întreb dacă facem ceva pentru a scurta uh, acest uh, proces. Cum ne stabilim prioritățile necesare și aș dori să mă întreb, domnule director, cum vă veți asigura că din mixul energetic nu va lipsi niciun element? și cum vă veți asigura că industria nu va părăsi Europa? Diagnosticul uh, dat de dumneavoastră pare fi unul foarte bun, dar aș dori să știu cum doriți să ajungeți la această situație. Pentru că până acum ne bazăm doar pe energii regenerabile care încă nu sunt uh, perfecte. Deci aș dori să știu cum vom obține această soluție posibilă dacă tot timpul negăm celelalte soluții posibile. Vă mulțumesc, aceasta a fost ultima întrebare. Deci, domnule director, aș dori să vă rog să răspundeți la această gamă complexă de întrebări și așteptăm cu nerăbdare părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. O să încep prin a răspunde domnului Corea de Campos. În ceea ce privește prețurile, am prezentat o analiză foarte uh, Um, elaborată pentru prima dată, o analiză pe care am făcut-o în cadrul direcției noastre și de aici rezultă o serie de aspecte care ne ajută poată să punem un diagnostic. Și prețurile în gros și în detai sunt foarte. Uh, există o, o distanță foarte mare între aceea. În ceea ce privește gazele, prețurile au rămas relativ uh, stabile, iar prețurile energiei electrică sunt cele mai scăzute în ultimii 10 ani și pot fi comparate cu prețurile din Statele Unite. Trebuie deci să tragem anumite concluzii, mai ales din perspectiva legăturilor care sunt făcute între direcțiile politice energetice, politicii bugetare, a existat tendința de a transpune greutatea subvențiilor la nivelul consumatorilor industriali și persoane fizice, cei care au dus povara în mod foarte diversificat sunt cei care trebuie să se regăsească acum în primul rând al reconstrucției bazei industriale și trebuie deci să tragem toate concluziile din această analiză ca să ne asigurăm că nu repetăm aceleași greșeli și că îi protejăm pe cei care au nevoie de protecție. Vreau să vă reamintesc că în ceea ce privește prețurile, situația este extrem de diversă între statele membre și aici în ceea ce privește prețul pentru industrie și pentru locuințe. Există guverne care au mers cu um, scutirea industriei de la creșterea prețurilor și alte guverne care au ales să protejeze cetățenii. Trebuie să găsim o abordare mai globală, mai coerentă, mai europeană care să ia în considerare competitivitatea, aceasta să fie linia de demarcație, un aspect foarte important. În ceea ce privește rețelele inteligente, partea care ține de consumator, sunt și eu de acord cu dumneavoastră și am spus de altfel în introducere. Mă preocupă întârzierea Europei în ceea ce privește cercetarea și brevetele pentru tot ceea ce ține de contoarele inteligente și de rețelele inteligente. Capacitatea noastră de a da consumatorilor finali um, posibilitatea de a-și gestiona singur consumul și costurile. Nu e normal ca astăzi să fim în urmă după americani, dar și după asiatici și după um, companii din China. Vreau să vă reamintesc că în ceea ce privește cercetarea, aici este esențială și aș dori să invit toți actorii să se reunească pentru a ne redresa, pentru că nu este normal să ne regăsim în întârziere într-un domeniu așa de important pentru viitor. este vorba de o serie de evoluții în ceea ce privește tehnologiile TIC și aceste evoluții trebuie să fie legate de prioritățile noastre energetice. În ceea ce privește interconectările, sunt de acord cu analiza făcută de dumneavoastră și aș dori să aprofundez puțin subiectul, să vin cu date și cifre concrete referitoare la progresul realizat până acum, la ce nu s-a realizat în părțile cele mai sensibile din acest domeniu, să revin la Consiliu și în Parlament cu propuneri concrete și ferme, dacă acest lucru se va dovedi necesar. Dar, în același timp, trebuie să vă spun că la finele săptămânii trecute am discutat cu responsabilii, cum am spus, de, de rețele din Franța și din Spania. Există evoluții importante planificate pentru aceste domenii, domenii care sunt dificile și costisitoare și care adesea prezintă și provocări tehnologice. Prin urmare, trebuie să evaluăm lucrurile și pe baza acestor evaluări să uh, repoziționăm ambițiile noastre, pentru că trebuie să exploatăm la maxim piața europeană, chiar dacă un prim pas ar fi să acționăm oarecum regional, pentru început. Domnul Prodi are dreptate atunci când menționează potențialul care există în Europa, în statele membre, în ceea ce privește biomasa și în ceea ce privește rezidurile agricole și forestiere. Ați menționat piroliza pentru a obține hidrogenul și aici trebuie să luăm în considerare toate opțiunile existente. Nu putem să nu luăm în considerare acest gen de resurse energetice lucru care este valabil și atunci când menționați parcurile eoliene offshore. Aici nu suntem decât la început trebuie să uh, facem diferența între ceea ce Uh, e foarte evoluat, adică domeniul fotovoltaic și parcurile oriene terestre. Ați văzut de altfel că acolo prețurile au scăzut foarte mult și aproape au devenit competitive și marile centrale eoliene offshore, care reprezintă o provocare tehnologică importantă, e adevărat, în momentul de față sunt mai costisitoare, dar merită să fie testate, inclusiv pentru ceea ce a spus dumneavoastră și anume să atenueze efectele fenomenelor violente, cum ar fi tsunamiurile sau uraganele, care în prezent se uh, intensifică în regiunile noastre. Ați menționat piroliza și um, rețelele um, de înaltă tensiune foarte eficiente. Sunt foarte importante, trebuie să reducem costurile și pierdele în rețelele noastre, trebuie să folosim mai bine noile tehnologii, inclusiv tehnologiile TIC, pentru a detecta incidentele și a interveni mai rapid. Adesea sunt uluit să văd că există operatori care nu au capacitatea de a exploata la maxim noile tehnologii. Este absolut necesar ca acest lucru să se întâmple, fiindcă doar așa putem evolua rapid în direcțiile corecte. Domnul Vidal Cadras a formulat două întrebări, prima referitoare la eficiența energetică. Răspunsul este da, e nevoie de poziționarea strategică a acestui gen de energie, Comisia, după pauza de vară, va veni cu o propunere. Vom face pentru început o evaluare a ceea ce există. Uh, primele calcule par să indice că ne situăm cam la 17% din perspectiva celor 20% pentru 2020 eficiență energetică. S-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește intensitatea energetică și aici trebuie să remarcăm eforturile făcute de uh, companiile energetice, dar mai rămâne un potențial considerabil care nu este exploatat în domeniul construcțiilor, transporturilor și echipamentelor. Și trebuie să spunem exact ce trebuie să facă și aceste domenii. Apoi, este important că există nevoi colosale de finanțare vorbim despre 500 de miliarde pentru producție și vreau să vă reamintesc că multe dintre centralele nucleare sau cu gaze sau cu cărbune își vor încheia ciclul de viață în următorii 20 de ani. 500 de miliarde care trebuie investite în acest domeniu, în mod normal până în 2030. Și apoi, un, aspo- un aspect legat de transport și distribuție, care reprezintă ceva de genul 600 de miliarde până în 2035, pentru că vă reamintesc, trebuie să uh, reevaluăm rețeaua care este depășită pentru că nu a fost creată pentru a include atât energia centrală cât și cea descentralizată. Ori, acum, în prezent, acest lucru se impune. În același timp, trebuie să asigurăm schimburile în cele mai bune condiții, integrarea energiilor regenerabile și un nivel crescut de securitate. Avem 20% energii regenerabile, cum se întâmplă în prezent, și uh, securitatea aprovizionării și uh, capacitatea se abordează mm, dintr-o altă perspectivă decât atunci când aceste procente erau mult mai mici. E o problemă și trebuie să găsim o soluție. Și apoi, stocarea. Stocarea n-a reprezentat în trecut uh, o prioritate și nu a fost un lucru bun. Acum trebuie să devină o prioritate nu doar uh, pentru petrol și gaze, ci și pentru electricitate. Și știți, mulți dintre dumneavoastră au fost uh, foarte implicați în domeniul cercetării. Există două direcții principale, hidroenergia, hidroelectricitatea și apoi bateriile. Trebuie ca lucrurile să fie dirijate pentru a avea o adevărată piață europeană pentru baterii. Și în ceea ce privește finanțarea, nivelul de profitabilitate al investițiilor trebuie avut în vedere. În energie, acest nivel este mai bun decât în alte sectoare care necesită o investiție crescută. Mă gândesc, de exemplu, la marile infrastructuri pentru transport. Prin urmare, avem nevoie de un cadru stabil, în primul rând, astfel încât investitorii să poată uh, estima ce urmează să se întâmple. E nevoie pentru asta de un cadru stabil. Și, în al doilea rând, trebuie să ne prezentăm împreună nevoile, împreună cu operatorii și să facem o prezentare către piețele financiare. Știți că am trecut printr-o criză financiară care a fost extrem de dificilă din 2008 încoace. Marile bănci acum și-au regăsit nivelul dorit de lichiditate și se vorbește de refinanțarea economiei reale. Energia trebuie să reprezinte un sector prioritar pentru investițiile în economia reală și trebuie să mobilizăm piețele financiare, marile bănci, asigurătorii și fondurile de pensii în această direcție, lucru care trebuie să se întâmple cu un cadru juridic și de reglementare securizat. Trebuie să facem acest lucru împreună cu sprijinul Parlamentului al dumneavoastră. Doamna Carvaio, pot să vă spun că împreună cu colegul Robert Dian Smith și echipa sa eh, lucrăm împreună pentru implementarea părții care ține de energie din orizont 2020. Ca exemplu, pot să vă spun că în mod regulat invit uh, pe domnul Stromeyer uh, să participe la întâlnirile noastre pentru a pregăti lucrurile um, în mod uh, comun și trebuie ca planul să fie reactualizat, trebuie să fie echilibrat pentru a reflecta prioritățile noastre, adică cele care țin de ofertă, Trebuie să sprijinim uh, uh, captarea și tocarea carbonului și energiile regenerabile și, de asemenea, trebuie să lucrăm la cerere, mai ales din perspectiva eficienței energetice. Și știți că există um, experiențe în trecut, uneori de succes, altele mai puțin. Trebuie din toate acestea să tragem niște învățăminte și să reușim să ne plasăm prioritățile acolo unde se impune, inclusiv pentru rețelele inteligente. În această dimineață, în cadrul unei reuniuni comune, am hotărât să accelerăm elaborarea foii de parcurs integrate pentru acest plan, pentru ca după vacanța de vară să putem avea un plan de acțiune care să reflecte aceste priorități. Din acest punct de vedere, abordarea interdirectorată pare să funcționeze. Și prin urmare, speranță există pentru că toate aceste direcții vor fi mai bine echilibrate, mai ales în ceea ce privește raportul cerere-ofertă. Domnule Marsikevici, vreau să vă spun că criza aceasta prin care trece Ucraina ne permite, în primul rând, să punem în aplicare ce s-a făcut după criza din 2009. De la începutul acestei crize am convocat o reuniune a Gas Coordination Group pe care l-am creat cu ajutorul dumneavoastră și grupul s-a întâlnit luni, ceea ce marți eh, la Consiliul de Energie ne-a permis să prezentăm situația exactă. Vinerea trecută, grupul s-a reunit din nou pentru a verifica situația, pentru a vedea cum funcționează tranzitul. Un lucru foarte important. Și în același timp, facem tot ce ne stă în putere pentru a ajuta Ucraina în această etapă foarte dificilă de tranziție. Și mă refer aici la tot ce ține de energie. Mă refer nu doar la ceea ce funcționează, reverse flow între țara dumneavoastră, Polonia și Ucraina sau Ungaria și Ucraina, știți că nu e vorba de cantități foarte mari. Ne-am prezentat proiectul nostru care ar putea să fie implementat dacă există sprijinul politic necesar înainte de următoarea iarnă. Aici este vorba de a face conectarea dintre conducta de gaze dintre Slovacia și Ucraina cu reverse flow și principala rezervă de gaze din Ucraina. E un element extrem de important care ar ajuta la stabilizarea și securizarea situației din această țară. Facem deci tot ce ne stă în putere pentru a-i ajuta pe colegii din Ucraina care traversează această situație. În rest, pot să vă spun că dialogul nostru cu autoritățile polone este unul care se desfășoară în mod constant. Mă refer aici la legăturile cu cei care se ocupă de politica energetică, dar și la relația cu consilierii domnului Tusk. În Polonia am fost chiar eu acum două săptămâni și pot să vă spun că printre măsurile care au fost propuse la finele lui ianuarie, multe eh, se îndreaptă în direcția dorită de noi toți, nu doar de Polonia. Mă gândesc la competitivitate și flexibilitatea pentru statele membre în ceea ce privește mixul energetic. Mă refer de asemenea la orientarea de piață pentru energiile regenerabile și de deschiderea pentru gazele de șist pentru toate țările care doresc să exploateze acest gen de gaze. Am publicat în același timp o comunicare, o recomandare care nu uh, modifică legislația existentă și care permite țărilor care doresc acest lucru să, uh, explo- să facă exploatațiile respective cu protecția mediului, sigur. Vrem să ne asigurăm că după 2 ani sau 18 luni vom, să, trebuie să tragem toate concluziile necesare și eu cred că asta răspunde cerințelor făcute de autoritățile dumneavoastră la Varșovia și sigur acest dialog referitor la cealaltă dimensiune va fi continuat, mai ales în ceea ce privește contrapartidele care pot fi stabilite, în ceea ce privește obiectivul de reducere a CO2-ului, care ar lua în considerare echilibrul macroeconomic în Polonia. Apoi, în ceea ce privește doamna Ipner, da, E nevoie de o politică energetică ce să susțină în același timp industriile noastre. Politica energetică și sectorul energetic reprezintă componente esențiale ale industriei și de altfel la cererea colegului de la Digi Enterprise, miercurea viitoare, voi prezenta celorlalți directori aceste subiecte pentru a face legătura tot ceea ce am spus în ceea ce privește luarea în considerare a industriilor energofage în cadrul încadrării ajutoarelor de stat pentru energie reprezintă un element important, în special lista derogărilor. Asta în primul rând, în al doilea rând, capacitatea de recalibrare a politicii, în special în ceea ce privește energiile regenerabile, pentru a uh, continua cu ce e pozitiv, dar și pentru a deschide mai mult piața acolo unde acest lucru este necesar, foarte important, și de asemenea trebuie, în ceea ce privește stocarea, să facem tot ceea ce se impune pentru a deschide niște căi ce nu erau deschise până acum lucru esențial dacă vrem să uh, stimulăm uh, progresul pe piața energiei și să luăm în considerare caracteristicile sale actuale. Mijloacele există dacă vrem să facem legăturile între dimensiunea europeană și cea națională, asta este indispensabil, dar și între marile organizații de cercetare și companii. Nu e bine că multe universități încă sunt foarte, foarte departe de domeniile prioritare în industrie și cred că eforturile comune pe care deja noi le facem pentru a asigura această legătură între politica industrială și cea energetică și politica de cercetare duc lucrurile exact în această direcție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director general, pentru acest răspuns foarte detaliat dat fiecarei întrebări în parte. Și, în numele tuturor colegilor, doresc să vă felicit din nou, felicit din nou pentru că a fost, ați fost numit pe acest post atât de important. Jedni z nejdůležitějších partnerů tohoto výboru. Direcția generală de care vă ocupați dumneavoastră este foarte importantă pentru comisia noastră și pentru viitorii membri ai comisiei ITRE după aceste după alegerile europene, cred că acest lucru va deveni evident cât mai repede posibil. Pentru mine, cel puțin a fost o mare onoare să fac parte din această comisie a Parlamentului European și aș dori să vă urez succes în această situație complicată în care ne confruntăm cu probleme, cum este cea din uh, Ucraina, cu evoluțiile care se înregistrează pe piața energetică globală și cu alte evoluții pe care nu le putem uh, uh, prevedea de pe acum. Deci sper că veți avea succes în acest domeniu foarte complicat. Vă mulțumesc din nou și sper că vizitele în această comisie vor fi întotdeauna foarte fructuoase. Aujourd'hui et pour demain. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Mulțumesc foarte mult. Ușa mea este întotdeauna deschisă și vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Vă mulțumesc din nou, domnule director. Organizačně koordinátoři se sejdou 17.30. Un aspect tehnic acum. Întâlnirea coordonatorilor va începe la 17.30.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 de director general, dar să nu uităm că la 17.30 avem reuniunea coordonatorilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți și să respectăm timpul care ne-a mai rămas, să respectăm um, programul. Acum, abordăm un subiect. Maria Cristina Russo, în calitate de director pentru cooperare internațională, este alături de noi. Vrem să-i urăm bun venit. Avem cam 30 de minute, colegii coordonatori o să aștepte un pic. Toată lumea a primit materiale care au fost distribuite tuturor deputaților cu uh, un calendar în ceea ce privește evoluția lucrările, așa că o să încep prin a-i da cuvântul doamnei Russo. Vă rog. Grazie, onorevole președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. For me to be here today. Este o mare plăcere să fiu uh, prezentă astăzi aici la Comisia ITRE în uh, calitatea de director pentru relațiile internaționale în Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare, o funcție pe care o ocup de iulie anul trecut și asta pentru prima dată când vin în fața comisiei dumneavoastră. Because, uh, as you said, uh, we have sent uh, detailed information on the state of play. Voi fi foarte subțintă în intervenția mea, pentru că, după cum am spus, v-am transmis în scris documente. Points of importance and of relevance. Și mă voi referi la principalele puncte relevante. În primul rând, acordurile de asociare asociere fac parte din strategia Uniunii Europene de cooperare în domeniul cercetării și inovării. Știți foarte bine că în septembrie 2012 Comisia a adoptat o comunicare prin care este creat cadrul de cooperare în uh, acest domeniu al cercetării și inovării pe plan internațional. Strategia a fost uh, prezentată de doamna comisar în 2013 în fața Parlamentului European și uh, domnul general Smith s-a adresat în fața comisiei dumneavoastră cu aceeași temă în urmă cu câteva săptămâni. No. Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> so the, the strategy for international cooperation. Strategia pentru cooperarea internațională a fost prezentată de domnul Litrat European Smith în fața Comisiei ITRA în urmă cu câteva săptămâni, după cum spuneam. Aș dori să spun că asocierea reprezintă o parte importantă a strategiei noastre și asocierea la cadrul uh, la programul cadru are deja o istorie lungă și este expresia politică a dorinței de a extinde zona de cercetare europeană dincolo de granițele, granițele Uniunii Europene. Pentru prima dată, în cadrul orizontului 2020, asocierea este reglementată în mod explicit în regulament. Beneficiile asocierii sunt politice, economice și științifice din uh, rândul statelor EFTA, cele care au semnat acest acord de asociere uh, pot să facă parte din toate aceste programe. Astfel este creat un singur program de cercetare și inovare în beneficiul Uniunii Europene și a statelor asociate. Ambele părți au acces și beneficiază de cooperare la cel mai înalt nivel pentru statele în stadiul de, pre de preaderare la Uniunea Europeană, există un mecanism care le ajută să adopte achiul uh, european. Pentru statele care fac parte din uh, politica de vecinătate a Uniunii, Europa, Uniunii beneficiile sunt asociate cu beneficii diplomatice. Deci aș dori să subliniez faptul că asocierea nu reprezintă o politică care aduce beneficii doar pentru partenerii noștri. Uniunea Europeană are de câștigat din punct de vedere științific în urma acestei asocieri pentru că se bucură de acces la uh, comunitatea de cercetare din uh, țările asociate, lucru care consolidează competitivitatea Uniunii Europene. Există și un beneficiu politic pentru Uniunea Europeană prin consolidarea relațiilor cu acești uh, parteneri. Și în plus există și un beneficiu economic datorită faptului că țările care sunt apropiate din punct de vedere geografic de Europa sunt cele care sunt și mai bine integrate în uh, economia europeană. Care sunt mecanismele de asociare? După cum am spus, Orizontul 2020 are o abordare strategică a asocierii. În programele și programele anterioare erau în principiu deschise oricăror ceri, cereri uh, din partea oricărei țări de pe glob. Articolul 7 limita asocierea la țările care vin din zona largă europeană, țări din spațiul EFTA, țările în curs de aderare, cele care fac parte din uh, politica de vecinătate și cele care fac parte din al șaptelea program cadru pentru cercetare și inovare. În plus, articolul 7, ținând seama de comunicarea privind cooperarea internațională, după am spus deja, stabilește criteriile care trebuie respectate de state pentru a fi asociate la acest program. Este vorba de, o, de existența unei capacități științifice și tehnologice adecvate, o experiență uh, adecvată din punctul de vedere al uh, participării la programele anterioare și respectarea drepturilor de proprietate intele- intelectuală. Din punctul de vedere al uh, situației legate de tra- tratatele de asociere, în septembrie v-am transmis uh, deja un uh, document și uh, un tabel care descrie situația actuală. Toate statele care sunt asociate la programul de cercetare cadru 7 și-au exprimat interesul de a participa și la programul Orizontul 2020. Mai există un semn de întrebare legată de Liechtenstein, care și-a exprimat interesul de a participa la acest program, dar Parlamentul a Parlamentul din Liechtenstein a votat împotriva uh, participării la acest program. Pentru celelalte state, uh, cum este Norvegia și Islanda, din spațiul economic european, procesul este foarte avansat. Urmează să fie revizuit amendamentul 31 din acordul privind spațiul economic european și Comisia a încheiat uh, procedurile legate de modificarea acestui amendament și acum așteptăm ca statele EFTA și Consiliul să finalizeze acest proces. Acest lucru probabil se va întâmpla până luna mai 2014. Când vine vorba de asocierea țărilor care se află în procesul de preaderare, acestea se bazează pe acordurile cadru care stabilesc condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii Europene. Între aceste țări candidat uh, au costuri mai reduse pentru a participa la acest uh, program și este o politică din trecut care va fi prelu- preluată și în programul Orizont 2020. Negocierile aproape s-au încheiat în ceea ce privește fosta Republica Iugoslava Macedoniei, Muntenegru și Serbia. Negocierile cu, Alb- cu Albania, Bosnia și Herzegovina și Turcia se află în desfășurare și urmează să fie încheiat în curând și considerăm că toate aceste state uh, vor fi asociate în a doua, în al doilea trimestru anului 2014. La fel ca și țările candidat, cele care fac parte din politica de vecinătate, um, relațiile cu acestea se bazează pe un acord uh, cadru, acord cadru general. Așa cum se vede foarte bine din scrisoarea transmisă pe 1 august 2013, negocierile cu Israel au început în, deja de anul trecut. Pe 16 decembrie 2013 am informat Parlamentul European că s-a ajuns la un proiect de acord cu Israel și um, textul acestui acord apoi a fost parafat. Acum așteptăm finalizarea procedurilor în cadrul Comisiei, proceduri necesare pentru a semna acest acord și preconizăm că el va fi semnat în uh, aprilie. De asemenea, se poartă negocieri în uh, Moldova și directorul general de altfel se află prezent în Moldova, unde participă la aceste negocieri. Moldova a participat deja la, la programul cadrul 7, deci conform articolului 7, Moldova are dreptul să participe și la programul Horizon 2020 și Armenia a depus o cerere de participare și vom, Albania a depus o cerere de, de participare și vom începe negocieri cu acesta. Deja de anul trecut, Ucraina și-a manifestat un interes puternic de consolidarea dialogului în domeniul cercetării și inovării cu Uniunea Europeană, în vederea încheierii unui acord posibil în viitor. Știți foarte bine care au fost evenimentele recente din, din Ucraina și am păstrat deschis dialogul în domeniul cercetării și inovării și intenționăm să demarăm discuțiile după semnarea acordului cu Ucraina la sfârșitul acestei luni pentru a putea vedea cum putem încadra mai bine Ucraina în programul orizontul 2020 și dacă pe posibil este, dacă pe viitor este posibil asocierea Ucrainei. Însă nu se prevede asocierea Ucrainei, Ucrainei în acest an. Mai există două state cu care asocierea se bazează pe acorduri internaționale sau se preconiza asocierea, uh, Elveția și insulele uh, Feroe. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în relațiile cu cu Elveția, negocierile au fost uh, aproape încheiate, moment în care a apărut uh, referendumul din 9 februarie, deci aceste negocieri sunt suspendate. În legătură cu insulele Feroe, urmează să primim din partea Consiliului uh, permisiunea de a demara negocierile pentru, a, pentru că insulele Feroe să poată participa la orizontul, Orizont 2020. Există anumite probleme politice legate de politica de pescuit care s-ar putea să aibă un impact negativ nu asupra negocierilor, ci probabil uh, vor avea ca consecință neaplicarea retroactivă a acestui acord, la fel cum s-a întâmplat cu celelalte acorduri. Dar oricum, uh, Uh, avea nevoie de un consimțământ și din partea, și din partea Parlamentului European. În concluzie, preconizăm că procedurile vor fi finalizate în toate cazurile în care țările respective au, au depus cerere de asociere, astfel încât toate aceste țări să poată participa la acordarea uh, primelor granturi în cadrul acestui program. Pentru majoritatea acestor țări se preconizează că aceste acorduri de asociere se vor aplica în mod retroactiv de la începutul pro- programului Orizont 2020 și anume de la 1 ianuarie 2014. Și înainte de a încheia, permiteți-mi câteva cuvinte despre acordurile de cooperare uh, științifice. Știți foarte bine că avem 20 asemenea de acorduri, acorduri care la 5 ani sunt renoite în mod regulat, însă spre deosebire de acordurile de asociere, momentul renoirii nu este legat de programul cadru. Și aș dori să vă spun care este situația acordurilor care au fost sau urmează să fie renoite în această perioadă de timp. Am renoit acordul științific și tehnologic cu Rusia în februarie. dealt with, with, with this file și Parlamentul a tratat uh, foarte, într-un mod uh, accelerat acest dosar și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Am obținut de asemenea consimțământul uh, Parlamentului European pe data de 11 martie pentru reînnoirea acordului cu Statele Unite ale Americii și acest dosar a ajuns acum la, la Consiliu. De asemenea, vom cere, de, vom cere consimțământul Parlamentului pentru renoirea acordului științific și tehnologic cu Ucraina. Deci aceasta este situația um, când vine vorba de acordurile de asociere pentru participarea programului programul Orizont 2020 și când vine vorba de renoirea acordurilor științifice și tehnologice. Mă bucură faptul că am colaborat atât de bine cu Parlamentul European și sperăm că această colaborare se va extinde și pe viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dacă există întrebări, fiecare uh, vorbitor va avea la dispoziție un singur uh, minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă mulțumesc pentru această cuvinte introductivă și aș avea două întrebări. o să aștept până când uh, invitata noastră își va pune căștile. Deci, în ce modalitate urmează să fie transmise aceste informații uh, beneficiarilor, pentru că noi cunoaștem toate aceste informații, dar ce se întâmplă cu cercetătorii care doresc să redacteze un uh, program, cum vor ști Um, dacă fac parte dintr-un stat uh, de unde pot uh, scrie un asemenea program. Și apoi uh, există, am, am și o altă problemă, nu există, am și o altă întrebare. Um, Norvegia, cu Norvegia și Islanda nu există nicio problemă și aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu aceste proiecte din statele parteneri care sunt deja recunoscute. factorii de decizie, comisia sau celelalte organe, vor ține cont de proveniența celor care participă la un proiect, deci există Oare aceste state se bucură de aceleași drepturi? Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, pe scurt. Există un acord cu Israelul. Aș vrea să știu dacă în momentul în care există um, proiecte de cercetare cu, companii, cu companii din um, zona colonizată, aceste companii pot beneficia de asistență europeană. Ați vorbit și despre Elveția, o țară care uh, este vecină a circumscripției mele cercetătorii eh, elvețieni au beneficiat de foarte multă finanțare din partea Uniunii Europene din 2007. La ora actuală știm că lucrurile au fost eh, eh, suspendate, dar aveți mai multe informații? Cercetătorii elvețieni cred că se confruntă cu mari greutăți. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci dau cuvântul doamne director. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește informațiile, avem o rețea largă și care funcționează foarte bine. Avem uh, puncte de contacte naționale în toate statele membre și în țările asociate care sunt avute în vedere pentru uh, Horizon 2020 odată ce vor fi asociate ca state membre și folosim toate canalele existente prin aceste puncte de contact uh, Uh, comitetele de contact uh, și diversele programe existente la nivelul cercetării pentru a disemina aceste informații. Avem uh, informații vaste cu privire la portalul european de cercetare și inovare și vreau să vă spun că la nivelul statelor membre, unele statelor, state membre și unele țări asociate, am avut o prezentare o zile deschise pentru lansarea orizontului 2020, deci după părerea mea, înțelege cât de important este diseminarea informațiilor și nu precupețim niciun efort în acest sens. Bineînțeles, conștientizarea opinii publice este o condiție necesară pentru participarea la Horizon 2020 și prezintă un efort comun, bineînțeles, iar sprijinul Parlamentului European și al tuturor membrilor Parlamentului European este foarte important pentru a atinge acest obiectiv. În ceea ce privește Islanda și Norvegia și drepturile egale de participare, așa cum am spus mai devreme, în momentul în care avem țări terțe care sunt asociate programului Horizon 2020, acestea se bucură de același tratament ca statele membre, deci au aceleași drepturi precum statele membre și deci uh, reprezintă uh, pot reprezenta miezul dur al celor trei țări care să formeze un consorțiu, dar faptul că sunt uh, țări asociate înseamnă că nu au o poziție predominantă, ci înseamnă că au aceleași drepturi și posibilități ca statele membre, nu ca țările, nu ca țările terțe în ceea ce privește, și aici răspund doamne Grostet, fiindcă um, în ceea ce privește Elveția, de pildă, Elveția nu poate fi asociată la ora actuală programului Horizon 2020, dar Elveția poate participa la întreg programul acesta în calitate de țară terță. Horizon 2020 este deschis participării țărilor terțe, iar dat fiindcă Elveția nu este țară asociată, este țară terță care poate participa la program nu pe picior de egalitate cu statele membre, ci ca țară terță. Aceasta era situația deja în uh, cadrul celui de-al cincelea program cap de cercetare înainte de asociere și, uh, bineînțeles, uh, Elveția este un partener foarte important. Nu pot decât să subliniez încă acest lucru și vreau să vă spun că autoritățile elvețiene care se ocupă de cercetare sunt extrem de vizate aici și au în vedere posibilitatea de a institui fonduri pentru ca ele însele să poată finanța participarea cercetătorilor elvețieni la proiectul Horizon 2020, chiar fără statutul de asociere. În această fază a negocierilor, în această fază negocierile de asociere au fost suspendate, dar discuțiile continuă cu Elveția și chiar mâine Uh, va avea loc uh, o reuniune la nivel înalt uh, cu secretarul de cercetare elvețian și directorul nostru. Secretarul de cercetare se va deplasa la Bruxelles. În ceea ce privește teritoriile ocupate, în acordul cu Israelul, noi am, am aplicat orientările se, publicate de SAE în iulie anul trecut în ceea ce privește tratamentul acordat entităților de cercetare, bine, entităților situate care se află în teritoriile ocupate, iar aceste entități nu pot participa la Horizon 2020, dat fiind orientările uh, stabilite anul trecut. Sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc! Bine, abbiamo terminato. Bun, vă mulțumesc. Am uh, Am încheiat, deci, Uh, reuniunea noastră cu ușe deschise. Vă mulțumesc, domnule Ruso, pentru participare și pentru prezentarea foarte amplă pe care ne-a făcut-o. Nu cred că vom mai avea ocazia să ne, reuni, să ne revedem în ședință, dar uh, sunt sigur că vom conlucra cu toții strâns și după alegeri. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ruso. La revedere! Vă reamintesc înainte de a pleca că în această seară, în această sală, va avea loc o reuniune după noi. Deci vă rog să nu, vă, să nu lăsați nimic în sală, documente sau orice altceva, orice alte obiecte în sală. Chiar dacă ne întoarcem mâine dimineață, fiindcă va mai avea loc o reuniune în seara asta. Deci vă rog să, să nu lăsați nimic aici. Domani mattina voi sapete che alle 9 abbiamo, dalle nove alle dieci abbiamo una riunione in questa stessa sala e dalle dieci mâine avem ședință tot aici de la 9 la 10 și de la 10 votăm. Înainte de vot uh, va avea loc și fotografie de familie a comisiei noastre. Ne vedem mâine dimineață, iar uh, acum îi rog doar pe coordonator să rămână.